Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dragi colegi, ne reunim, de fapt ne continuăm lucrările acolo unde am terminat aseară. Aș dori așadar să dau cuvântul doamnei Riada, Riada, care ne va vorbi despre mobilizarea fondului de ajustare la globalizare. Aveți cuvântul, doamnă. Ah. Kermagat Khahirlach. Um, well, this isn't a complicated uh, report, really. Mulțumesc, bună ziua. Nu este un raport complicat, este vorba de supermarketul Larisa <clears throat> din Grecia. Autoritățile elene au depus această cerere de a beneficia de, de acest fond anul trecut, în octombrie, s-a evaluat uh, situația la comisie până săptămâna trecută, la aprilie, și știm foarte bine ce probleme are economia elenă, recesiune din 2008 până în 2013 și încă n-au ieșit din această situație, consumul a scăzut foarte mult, șomajul, bineînțeles, a crescut foarte mult și am văzut asta și se vede și din ziare, din mass media, uh, probleme cu alimentația, alimentele mai bine zis, criza alimentară și este foarte clar că și supermarketurile urmează aceeași tendință îngrijorătoare ca și restul economiei. Acest supermarket uh, Larisa este de tip cooperativ, care vinde mai mult fructe și legume. A trebuit să închidă mai multe puncte de desfacere, începând cu 2014 încoace, măsurile, măsurile de austeritate nu, care au fost impuse nu au împiedicat această tendință, mai cu seamă salariile și uh, măsurile care au fost uh, propuse de către uh, supermarket uh, au anticipat cele pe care le-a luat uh, comisia și măsurile respective au fost luate în uh, conjuncție cu partenerii sociali și cu alte părți interesate. Trebuie, bineînțeles, să se îmbunătățească caracterul uh, de uh, angajare a tuturor angajaților cu mai multă formare, cu mai multe competențe. Trebuie, bineînțeles, să se potrivească nevoile cu profilul angajaților. Pentru asta trebuie o serie de programe de sprijin. Bineînțeles că în aceste condiții situații este cât se poate de clară și dacă cineva are cumva întrebări, vă rog să le adresați. Mulțumesc foarte mult. Ei bine, haideți să vedem pe domnul Rubic acum. Că... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc uh, colegii mele. Pentru noi toți este o precondiție importantă să lucrăm în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește educația și formarea profesională, acestea vor juca un rol foarte important pe viitor. Iar Comisia a fixat un obiectiv. 20% din PIB să vină din producția de furaje și de, de bunuri, mă scuzați, și uh, tot, tocmai aici uh, trebuie să funcționeze serviciile publice pentru a obține produsele necesare. Pentru asta e nevoie să creăm uh, ocupare în uh, Europa și este foarte bine să vedem puțin ce se întâmplă cu obiectivele de mediu uh, și cu obiectivele de producție, să fie cu toatele ambițioase. Personal aș vrea să fixăm un obiectiv și pentru 2030. Dacă avem 20% pentru 2020, să avem 30% pentru 2030, producție la PIB. Eu sunt dintr-o regiune uh, din Austria unde avem 32% deja, deci suntem cumva uh, la un nivel superior, dar în multe alte zone din Europa nu funcționează lucrurile așa de bine, de la materiile prime până la uh, produsele finale și până la accesarea piețelor internaționale. Ori numai astfel putem să îmbunătățim situația ocupării și aici, bineînțeles că formarea duală poate juca un rol uh, special. Sunt încântat de faptul că în această comisie, comisia noastră a, și-a asumat mai multe inițiative. Domnul Goran. Uh, I, agree. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cei care spun că fondul pentru globalizare este important, este uh, un instrument pe care îl avem la dispoziție, care ar trebui să fie folosit mult mai des. Din păcate, anumite state membre, chiar și statul meu uh, propriu, Regatul Unit, nu prea își doresc să folosească acest fond de ajustare la globalizare, în condițiile în care există atât de multe concedieri Așa am avut uh, exemple în uh, industria siderurgică. Foarte mulți siderurgiști au fost uh, dați afară și ar avea nevoie de sprijin. Au nevoie de sprijin Regatul Unit, țară care nu a dorit să apeleze la acest fond, din păcate. Și e bine să se apeleze la acest fond, mai ales de către țările care au probleme economice, financiare, să ne asigurăm că aceste țări îl folosesc așadar uh, și bineînțeles că fondurile există și în acest fond, dar atât de târziu totuși. Și uneori e vorba de muncitori care și-au pierdut locul de muncă și până să vină acest fond să-i ajute, ei deja au, luat, au găsit un alt loc de muncă. Mulțumesc. Domnul Chirsos are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că este atât de sensibil la aceste aspecte sociale. Sunt de acord cu raportul domniei sale, însă v-aș da niște informații suplimentare. Sectorul supermarketelor în Grecia trece printr-o criză profundă și aceste supermarketuri, mai ales lanțurile mai mari, încearcă să supraviețuiască. Pentru asta trebuie să intre într-un proces de fuziune. Au foarte multe datorii, nu pot să îi plătească pe furnizori, pe fermieri și nici pe uh, nici alte firme cu care lucrează. Deci intervenția aceasta este salutară. Este bine că îi putem ajuta pe cei care au fost uh, dați afară uh, Uh, sau și-au pierdut locul de muncă, au nevoie de acest sprijin. Încă o dată, situația este foarte gravă în Grecia, în continuare, și este foarte clar că problemele persistă. A fost foarte grav și în 2015. Analiza situației continuă, dar uh, m-aș referi la modul în care funcționează acest fond uh, nu sunt legate activitatea noastră, dar ne cam strică imaginea nouă. Birocrația uh, Elena este bine cunoscută. Iar guvernul grec, mai ales din 2015 încoace, nu prea a putut să asigure cofinanțarea din pricină de lipsă de lichidități mai ales în condițiile în care între guvernul grec și uh, bănci încă nu, mă scuzați, Troica și ceilalți creditorii încă nu s-a ajuns la un acord. Lucrurile sunt în suspans. Mă duc la Atena și văd oamenii, oameni pe stradă sunt oameni, sunt jurnaliști, sunt oameni din, uh, din media care și-au pierdut locul de muncă, n-au primit niciun fel de sprijin, nu și-au primit niciun fel de salarii. Să sperăm că acordul acesta se va semna în sfârșit ca să putem să ne menținem și noi ce credibilitate. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul doamnei Riada pentru a trage concluziile, aș dori, dacă îmi permiteți, să adresez o întrebare. De fapt, e o întrebare mai mult retorică. După mine, globalizarea, cel puțin la început, însemna că anumite sectoare ale industriei urmau să dispară pentru că se mutau firmele să producă în țări unde mâna de lucru era mai ieftină. Și apoi am văzut ce s-a întâmplat cu sectorul transporturilor. Și poate aici mai mult, mai puțin e vorba despre efectele globalizării, cât de distorsion, distorsionarea concurenței în Uniunea Europeană, pentru că legile naționale sunt atât de diferite cât privește salariile, cât privește asigurile sociale. Și chiar recent am văzut un astfel de, un astfel de subiect prezentat la televiziunea franceză, unde se vedea că o companie legată de căile ferate franceze uh, și-au deschis o filială în Bulgaria ca să poată să uh, trimită tiruri peste tot în Europa Occidentală, beneficiind de mâna de lucru din Bulgaria, nu-i așa? Cât privește supermarketurile, eu mă gândeam că supermarketuri în anumite țări cam abuză de poziția lor dominantă și uh, exercită asemenea presiune asupra producătorilor din acele țări încât aceștia trebuiau să se delocalizeze în alte părți ca să scape de aceste abuzuri ale supermarketuri. Există adevărate bătălii care se dau între supermarketuri și îi fac pe producători să plece. Astăzi se spune că supermarketurile au nevoie de ajutor, trebuie să-i ajutăm pe ei și pe angajații lor. Micile firme comerciale dau faliment și aici nu se mai face apel la fondul de ajustare la globalizare, așa că permiteți-mi să adresez această întrebare legată de acest fond de adaptare, de ajustare la globalizare. Doamna Riada. Este o întrebare foarte interesantă, domnule președinte, și ar trebui să vedem cam care ar fi definiția acestui fond și cam care ar fi marja de flexibilitate acordată de acesta, pentru că la noi, în Irlanda, avem o interzicere, o anumită interdicție din uh, domeniul pescuitului, nu din pricina uh, pescarilor, ci din alte pricini și acești pescari în uh, un moment dat nu sunt deloc sprijiniți și vorbim despre supermarketuri care au și ei parte de super presiunile lor. Eu cred că dezbaterea pe care o propuneți este una oportună, ar trebui să o purtăm, însă m-aș întoarce la ce a spus domnul Von în legătură cu momentul în care se face această cerere la fond. Bineînțeles că statul membru are toată marja de discrație de a depune cererea și de a cofinanța și e clar că grecii au fost foarte, au făcut asta, însă Regatul Unit a fost foarte lent și s-a mișcat foarte încet în alte cazuri. Este clar că ar trebui să existe un fel de limită de timp, un cadru temporal pentru a putea face aceste cereri care să-i ajute cu adevărat pe lucrătorii vizați și aș mai face o mică observație în legătură cu Eh, nevoile care sunt țintite cu acești bani, încă nu s-au identificat precis acestea în momentul în care nu mai avem eh, garanția pentru tineret, există lacune care trebuie să fie acoperite în anumite sectoare. Asta se desprinde și din raportul meu. Este foarte clar că acest eh, fond de ajustare la globalizare merge să fie dezbătut, dar poate că asta într-o fază ulterioară. Bun, o să încheiem cu acest schimb de vederi în legătură cu fondul acesta de adaptare la globalizare um, care este uh, solicitat de către supermarketele Larisa. Amendamentele pe raportul doamnei Riada pot fi depuse până pe 10 mai, cel târziu. Vom vota la Comisia noastră buget pe 23 mai și în plenară se va vota pe 25 mai. Doamnă Înriada, deoarece sunteți aici, puteți să ne prezentați și raportul legat de potențialul de creare de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor. Mulțumesc, vai, vorbesc de două ori în ultimele 10 minute extraordinar. Este un aviz pentru Comisia de Ocupare care se referă la modul în care bugetul Uniunii Europene va contribui, va contribui cel mai bine la potențialul de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii. Știm cu toții că unul din principalele obstacole este accesul la finanțare. Și E un subiect care mă interesează și pe mine deosebit de mult. Am, eu am um, experiență în domeniul antreprenorial, știu ce înseamnă să uh, creezi o mică întreprindere, dacă ea dă faliment, statul nu te ajută deloc. Așadar, nu există stimulente pentru crearea de întreprinderi. Nu creează decât cei care sunt convinși că pot să obțină venituri sigure. Așadar, ar fi nevoie de o structură de sprijin solid pentru întreprinderi. Acestea joacă un rol foarte important în economie, sunt coloana vertebrală a oricărei economii în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și contribuie inclusiv la um, includerea migranților în Uniunea Europeană prin ocupare. Avem nevoie de mai multă cercetare și inovare de investiții în acest domeniu de formare calificată pentru a um, debloca potențialul de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii. Dorim măsuri de sprijin publice pentru tineri, investiții în um, formare, în formare profesională, uh, pentru ca tinerii să deprindă aceste calificări de la o vârstă cât mai uh, mică. De asemenea, dorim uh, să vă atragem atenția asupra dezechilibrelor regionale și a disparităților și asupra accesului IMM-urilor la finanțare de la băncile finanțate public. Este nevoie de un mecanism de corecție la nivelul Uniunii Europene ca să ne asigurăm că există condiții echitabile pentru toate IMM-urile și trebuie să ne concentrăm îndeoseb pe regiunile sărace și pe statele care au suferit um, constrângeri economice și financiare și încă sunt afectate de ele. Mă refer la statele cu program. Solicităm BEI să informeze Parlamentul cu privire la măsurile luate până acum pentru a spori accesul la finanțare al cooperativelor care, împreună cu IMM-urile, joacă un rol foarte important pentru crearea de locuri de muncă decente și de calitate. De asemenea, cerem garanții pentru a ne asigura că nu se pierd locurile de muncă din IMM-uri și dorim și un sistem fiscal echitabil prin, um, pentru IMM-uri. În Irlanda s-au dezvoltat foarte mult cooperativele, dar nu sunt garanții de stat pentru acestea Uh, noi am depus un amendament la EFSI și doream să existe o secțiune specifică destinată economiei sociale, iar cooperativele sunt un uh, mod de a rezolva această problemă. Și este deosebit de util, mai ales pentru regiunile periferice, unde există o colaborare regională cooperativă. Am văzut rezultate ale acestui mod de lucru în Irlanda, deci cred că trebuie susținută această structură. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Si, merci, madame. Mulțumesc, doamnă raportor. Domnul Rubic. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că crearea de locuri de muncă va juca un rol foarte important în viitor și în acest domeniu există diferențe mari între statele membre am spus-o și când am vorbit despre lanțul de supermarketuri la RISA, dacă nu reușim să readucem producția înapoi în Europa și să creăm din nou uh, locuri de muncă în Europa, 20% până în 2020, 30% până în 2030, fără aceste stimulente de a Uh, stimula din nou producția, nu vom reuși să ne atingem obiectivele, ceea ce înseamnă că trebuie să susținem întreprinderile care sunt dispuse să-și uh, asume riscuri, cele care sunt dispuse să investească în formarea personalului și e important să oferim stimulente, nu trebuie să fim uh, naivi. IMM-urile ar trebui să primească o garanție de la stat, um, să ne asigurăm că ele fac profit de cel puțin 1% pe an și dacă nu atingă acest procent să beneficieze de ajutor din partea statului. Astfel s-a creat mai multă securitate socială. Dar știu că sună bine în teorie, însă în practică nu cred că ar funcționa pentru că cheltuielile ar fi prea mari. Și, uh, ca să ne asigurăm că se atinge acest venit, acest profit de 1% pe an din venit. E clar că trebuie să ne asumăm răspunderea, dar e foarte important să se garanteze veniturile pentru aceste întreprinderi fie că e vorba de cooperative, fie că e vorba de întreprinderi care lucrează cu statul, e nevoie de asumarea răspunderii, e nevoie de uh, o contribuție de capital și pentru asta avem nevoie de uh, sisteme de stimulente care să garanteze crearea de noi locuri de muncă. Ar fi uh, nevoie să se introducă un sistem de impozitare progresivă la taxa pe valoare adăugată, de asemenea să se introducă un sistem progresiv și trebuie să ne gândim bine la acest model. În uh, Austria, de exemplu, um, sectorul bunurilor de lux este impozitat cu 30%, nu cu 20%. Deci uh, se impozitează consumul în mod progresiv pentru ca resursele să fie protejate. Cred că este foarte important uh, la comisia noastră să ne gândim la ameliorarea formării uh, în de lungul vieții, pe tot parcursul vieții, să ne gândim la programele pentru ucenici, care sunt deosebit de importante la nivel uh, internațional, să ne gândim la programul Erasmus pentru trinerea antreprenori, la care au participat 10.000 uh, de persoane în Europa. Poate că ar fi bine să stimulăm și programele de schimb internaționale pentru antreprenori, pentru persoane care sunt dispuse să-și asume răspunderea, pentru că cu ajutorul lor vom reuși să combatem criza locurilor de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte. Claire Moody este raportoarea din umbră de la SND, nu a sosit încă și m-a rugat pe mine să spun câteva cuvinte în numele grupului nostru. Colega mea dorește să, să mulțumească raportoarei pentru acest raport, pe care grupul SND îl salută. Dorim să punem uh, accentul pe importanța IMM-urilor, trebuie um, să fie încurajate să apară, dar să se și dezvolte apoi, pentru că întreprinderile mici se transformă în întreprinderi medii și cele medii în întreprinderi mari ulterior și astfel se creează tot mai multe locuri de muncă și beneficii pentru economie. Cred că trebuie să Stimulăm oportunitățile de finanțare de nivel european care permit dezvoltarea IMM-urilor. Din păcate, um, multe surse de finanțare nu sunt cunoscute de IMM-uri. Știm uh, că foarte puține IMM-uri um, ar depune cerere de finanțare din orizontul 2020. E mai ușor pentru ele să folosească politica de coeziune. Dar știm, pe de altă parte, că un anumit procentaj din fondurile de coeziune ar trebui alocate IMM-urilor. Sperăm să fie cazul în următoarea perioadă de programare. Trebuie să ne gândim la... Um, accesul la finanțare, pentru programe de formare și așa mai departe. Sperăm uh, să se creeze tot mai multe șanse de acces la finanțare pentru IMM-uri și sigur că mai există și alte instrumente și programe de nivel european care trebuie să creeze oportunități, cum ar fi COSME și um, instrumentul pentru IMM-uri. Eu cred că, din păcate, acestea nu sunt cunoscute micilor întreprinderi Poate că sunt câteva care le cunosc, dar majoritatea întreprinderilor nu știu de aceste instrumente și chiar dacă știu de ele, majoritatea nu știu cum pot să uh, depună cereri de finanțare din aceste instrumente. Deci, e păcat pentru că, iată că, de fapt, în realitate, deși au fost create pentru ele, aceste instrumente nu sunt disponibile pentru IMM-uri. Cred că ar fi bine să folosim fondurile UE pentru a încuraja IMM-urile. Merci. Mulțumesc. Domnul Novakov. Thank you very much, Chair. First of all, I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna raportor Niriada pentru un uh, document uh, echilibrat și pentru buna sa cooperare. Eu sunt raportor pentru aviz la Regi și astfel am avut uh, posibilitatea să aprofundez subiectul. Și de aceea Am trecut uh, mai multe puncte în uh, avizul meu de la regii. În primul uh, rând, o finanțare adecvată pentru credite, pentru garanții, pentru microfinanțarea IMM-urilor, pentru că deocamdată avem mai mulți bani decât idei bune despre cheltuirea lor. Pentru că banii sunt împrăștiați în foarte multe instrumente și oamenii nu știu unde să meargă și ce să ceară. Și banii, până la urmă, ajung în bănci sau ajung la consultanții care uh, sunt implicați în acele proiecte. Așadar, ar trebui să ne gândim măcar la un uh, set de reguli, la un ghid pentru IMM-uri sau la o simplificare pe cât posibil a procedurilor de accesare a fondurilor UE. Acum trebuie să simplificăm accesul uh, la instrumente financiare pentru regiunile cele mai defavorizate, pentru că este paradoxal, regiunile care au cea mai mare nevoie de fonduri nu reușesc să le acceseze. Statele membre și Comisia trebuie să facă progrese, după cum spuneam, pornind de la gestionarea cererilor până la control. Și aici aș vrea să spun că controlul trebuie să fie axat pe risc. Beneficiarii care au um, un, un istoric foarte pozitiv trebuie să fie scutiți de uh, birocrație. Cei care au avut probleme în utilizarea fondurilor UE trebuie să fie controlați tot mai mult ca să nu se facă abuz de banii europeni. Apoi, uh, COSME, Erasmus pentru tineri antreprenori, instrumentul pentru IMM-uri. Acestea sunt importante. După cum spuneam, uh, Erasmus are 55 de milioane de euro pentru șapte ani. E o glumă. E clar că e nevoie de mai mulți bani. Tinerii trebuie să devină prioritari, nu doar în vorbă, ci și în faptă. 55 de milioane pe șapte ani pentru 28 de state nu e suficient. Avem nevoie de o dezbatere deplină în Parlament pe această temă pentru folosirea politicii de coeziune. Noi cerem statelor membre să facă strategii pe termen lung ca să atingă obiective importante. Dar noi nu avem nicio idee ce să facem pentru a atinge obiectivele 2030, deci avem nevoie și aici de acțiuni. Implementarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară este foarte importantă, de asemenea pentru că aici am creat fonduri, am alocat uh, bani pentru aceste probleme, însă suprareglementarea din statele membre este o problemă enormă. De aceea, um, beneficiarii din statele membre nici nu au idee că există programe și instrumente UE pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Și, în ultimul rând, o criză neașteptată de nivel european nu trebuie să pericliteze atingerea obiectivului numărul 3. Ceea ce înseamnă, dacă avem o problemă mare, cum este criza refugiaților, nu trebuie să o folosim drept pretext pentru a lua bani de la Orizontul 2020 sau de la Erasmus sau de la Cosme și să-i alocăm acelei crize. Eu nu vreau să se întâmple asta în Uniunea Europeană și să ne trezim că după ce se termine criza, pentru că se va termina, nu în curând, dar se va termina, nu aș vrea atunci să ne trezim fără bani pentru celelalte priorități. Deci, da, trebuie să rezolvăm problema, dar nu în detrimentul celorlalte priorități ale noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultimul vorbitor, domnul Donano. Da, domnule președinte, Într-adevăr, acest uh, raport se îndreaptă în direcția cea bună. Aș dori să insist asupra două puncte. Chestiunea întreprinderilor din zonele izolate este um, o problemă pentru că e nevoie de infrastructură pentru a lucra și întreprinderile de obicei se instalează acolo unde există infrastructură. Așadar, cred că e nevoie de o voință politică uh, pentru a permite întreprinderilor să își înceapă activitatea în lumea rurală, pentru că numai așa se vor um, elimina dezechilibrele dintre teritoriile noastre. Al doilea aspect este economia socială și problema cooperativelor menționate în raport. Cred că trebuie ca cooperativele să fie tratate la fel ca alte întreprinderi, ceea ce nu se prea întâmplă astăzi, deci e clar că avem de lucru pe această temă. Și în cele din urmă, revenim la ce spuneam ieri despre globalizare, cred că astăzi e important ca IMM-urile să fie capabile să anticipeze ce se va întâmpla, să anticipeze globalizarea. Și Uniunea Europeană ar face bine să le uh, ajute pe această cale, și asta voi și spune eu în raportul pe care îl pregătesc cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Trebuie să ajutăm întreprinderile să anticipeze globalizarea și să pregătim această anticipare prin calificările necesare. Mulțumesc și pentru concluzie, doamna Niria, pe care colegii au felicitat-o călduros. Mulțumesc tuturor pentru contribuții și Desigur, dacă vreodată doriți să adăugați ceva, vă rog să-mi faceți semn. Mai avem câteva puncte de adăugat și cu siguranță o vom face și aici și la raportul anterior privind fondul uh, de ajustare la globalizare. Sunt de acord cu ce s-a spus și anume că avem o problemă legată de transmiterea de informații. Și cred că este o problemă valabilă în toate domeniile în care lucrează Comisia pentru Bugete. Pentru că nu e o comisie foarte interesantă. Când vorbești de instrumente financiare, oamenii cred că vorbești de instrumente muzicale, habar n-au despre ce vorbim noi aici. Deci e important să ne simplificăm um, limbajul și să ne facem mai ușor înțeleși. Cred că toată lumea a trecut um, prin aceeași situație când merg în Irlanda și vorbesc despre finanțare, toți vor să știe cum să acceseze finanțarea și dacă nu le spun eu, nu uh, pare că sunt capabili să găsească singuri informațiile. Așadar, da, trebuie să vorbim uh, într-adevăr și despre stimularea întreprinderilor cu un istoric pozitiv, să nu fie verificate într-una de birocrați, dar trebuie să le susținem și pe cele care se află doar în faza de startup. Deci voi include toate aceste lucruri în raportul meu și dacă cumva mai aveți ceva de adăugat să-mi spuneți. În legătură cu cooperativele, o mică anecdotă. Am fost într-un oraș uh, din Irlanda unde începeau să se închidă toate firmele și uh, a apărut acolo o idee inovatoare, după părerea mea. Uh, erau trei magazine care au decis să lucreze împreună, trei afaceri împreună să-și completeze activitățile și iată cum au reușit să-și pună la oaltă um, resursele. Era vorba de o librărie, al doilea magazin vindea um, mașini de cusut și al treilea instrumente muzicale. Și au reușit să închireze un singur spațiu, au împărțit chiria, au împărțit taxele și um, au fost și foarte interesanți pentru consumatori și iată că au reușit să creeze ceva din nimic, pentru că statul nu i-a ajutat în niciun fel. Așadar, idei inovatoare există. Eu vin dintr-o zonă foarte rurală a Irlandei și pentru mine economia rurală e foarte importantă. Trebuie să permitem uh, autonomia regională pentru ca întreprinderile să poată lucra împreună și să obțină soluții. Așadar, aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră și nu ezitați să mă contactați pentru întrebări sau comentarii. Și încă ceva, dacă nu știți să-mi pronunțați numele, e foarte simplu, îmi spuneți doar Lia. Mulțumesc, Lia! Vor fi poate amendamente, deși raportul este ex excelent. Dacă cumva sunt totuși amendamente, vă rog să le depuneți până în 28 aprilie. Iar votul în comisia noastră va avea loc pe 23-24 mai. Iar în Comisia de Ocupare, votul va avea loc în 15 iunie. Aceasta este comisia competentă în fond. Rămânem uh, la tema finanțarea IMM-urilor și discutăm despre accesul lor la piețele de capital. Domnul Kuzmiuc este raportor. Dziękuję, panie przewodniczący. Już przy poprzednim sprawozdaniu. Mulțumesc, domnule președinte. Deja de la ultimul raport s-a vorbit foarte mult uh, despre rolul IMM-urilor, atât uh, în economia fiecărui stat membru în parte, cât și în întreaga Uniune Europeană. Mă voi axa pe problemele legate de finanțare. Am pregătit un aviz. pentru Comisia Competentă pe Fond, ECON. Deci, eh, sugestiile mele, de fapt, eh, sugestiile noastre sunt eh, succinte. Am făcut câteva puncte succinte în acest sens. Doresc să vă spun că atunci când discutăm despre finanțare externă, în 80% din cazuri IMM-urile sunt finanțate prin credite bancare, doar 20% prin piețele de capital. În această situație, cu criza financiară recentă, creditele în acest uh, sector au fost uh, îngreunate. Deci, sunt, program, sunt programe europene foarte importante acum, cum ar fi programul FC. N-am să parcurg întregul aviz, voi ilustra doar elementele majore care stau la baza proiectului meu de text. În primul rând, doresc să subliniez faptul că bugetul Uniunii Europene ar trebui să faciliteze mai tare accesul IMM-urilor la piețe și la finanțare. Doresc să subliniez că sprijinirea unor programe pentru IMM-uri ar trebui să fie menținută cel puțin până la sfârșitul cadrului financiar multianual prezent. Doresc de asemenea să subliniez importanța eforturilor noastre înspre a menține în viață programe precum COSME. E pozitiv faptul că 75 de miliarde sunt alocate prin EFSI acestui uh, sector din economie. Vom urmări îndeaproape cu ce influențe vin aceste investiții în sectorul IMM-urilor. Și, uh, foarte important, uh, ce se întâmplă cu regiunile mai puțin înstărite și care este distribuirea geografică a acestor uh, resurse. Clauza de flexibilitate este un alt subiect pe care îl găsesc important și mm, poate că vom reuși să majorăm puțin sumele pe care le avem. Ne bucură faptul că sunt noi programe țintite specific către IMM-uri. Ne bucură faptul că se trece de la subvenții la garanții, pentru că efectul de pârghie este mai bun și concurența este distorsionată mai puțin. Iarăși, fondurile structurale sunt importante pentru a atrage investițiile investiții benefice pentru IMM-uri și pentru regiunile mai puțin înstărite și mai mici. Apoi, avem câteva regulamente care pot limita accesul IMM-urilor la instrumente financiare. Aceste regulamente ar trebui să fie simplificate și să aibă o marjă mai bună de flexibilitate. Cam atât despre, amendam, despre avizul meu. Cât privește amendamentele, acestea pot fi depuse până pe data de 28 octombrie la ora prânzului. De votat vom vota pe 23-24 mai. Mulțumesc! Dau cuvântul acum lui Paul Rubic. Mulțumesc! Iată ce teme interesante. Ocuparea joacă un rol important la Comisia pentru Bugete și noi știm de unde începe totul. de la autonomie, devii autonom. Este un pas important. Și în Europa avem uh, foarte mulți independenți în acest uh, sens. Iar uh, când îți asumi următorul pas, îți asumi un important risc. Trebuie să cunoști anumite legi. Și aici mulți eșuează, pentru că pot întâmpina numeroase dificultăți. De aceea, noi vrem să promovăm puțin acest domeniu și mulțumesc Comisiei pentru bugete, pentru că la acțiunile pregătitoare am reușit uh, să punem în centrul uh, intereselor noastre acei business angels uh, femei. Pentru că e nevoie de o mare flexibilitate aici și când îți deschizi o afacere proprie, E foarte important pentru femei să fie bine pregătite, să știe ce le așteaptă. La programul de antreprenoriat am decis de asemenea să vedem ce se întâmplă dacă vin un milion de imigranți în Europa. Cum putem uh, să venim cu stimulente în rândul acestor migranți, în așa fel încât ei să devină activi și noi să reușim să angajăm pe cineva care deține cunoaștere lingvistică necesară și care știe cum să pună problema. Menționez la final și programul Orizont 2020. Facilitățile financiare pentru IMM-uri sunt uh, mereu uh, supra-solicitate. Există foarte multe accesări ale acestor programe, foarte multe intenții în acest sens, dar noi nu avem mijloacele financiare suficiente. Și uh, de aceea ar fi bine să ne gândim cum putem pune problema la orizont 2020 cu o capacitate financiară mult mai bine dotată pentru IMM-uri, poate chiar și cu niște transferuri, în așa fel încât să venim în întâmpinarea IMM-urilor, pentru că aici este vorba de un proces de scaling up. Deci uh, avem un model de afaceri uh, care funcționează, există succes pe piață, dar e nevoie apoi de finanțare adecvată în așa fel încât uh, să te poți învârti într-un cadru mai mare, dacă nu chiar global, și să ai o linie de producție. Așa se creează cele mai multe locuri de muncă. Așa, acestea sunt gazelele din rândul IMM-urilor cu locuri de muncă noi și bine plătite. Dar, bineînțeles, să vedem uh, cum finanțăm această evoluție. Și trebuie să o finanțăm în mod corespunzător. Mulțumesc, spune președintele, dau cuvântul domnului Vaughan. Tot n-a sosit Claire Moody, domnule președinte, iarăși uh, o reprezint și fac câteva comentarii în numele său, în calitate de raportor din umbră. Sunt convinsă că ar dori să-i mulțumească raportorului pentru textul acesta. Sunt multe lucruri din raportul care noi putem fi de acord. De exemplu, importanța COSME. Deja în ultima mea intervenție am spus că e important să uh, prezentăm mult mai bine acest instrument pentru ca IMM-urile să afle că există și să știe cum uh, să-și depună dosarele. Salut și faptul că se acordă un miliard de euro IMM-urilor din fondurile structurate, structurale, deși pe viitor vom vrea, bineînțeles, să monitorizăm aceste sume pentru a vedea dacă IMM-urile, de adevăr accesează aceste fonduri și să vedem apoi cum sunt utilizate dacă în mod eficient sau nu, dacă au fost create modele de afaceri inovatoare sau nu, sau locuri de muncă în sectorul IMM-urilor. Salutăm și declarația că accesul la finanțele europene ar trebui să fie facilitat pentru IMM-uri. De fiecare dată când merg în delegații cu Comisia pentru Cont și pentru bugete și ne întâlnim cu IMM-urile, Reprezentanții acestora ne spun că regulile ar trebui să fie simplificate pentru acest domeniu și ar trebui să facem acest lucru, dar să menținem un echilibru între accesibilitatea fondurilor pentru IMM-uri și pentru micile proiecte și totodată să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți într-un mod adecvat. Este un echilibru fin și greu de obținut, dar dacă putem să-l obținem, atunci să încercăm și să vedem uh, ce rezultate obține pe simplificare în altul grup, grupul la nivel înalt, mă scuzați. Am înțeles că se întâlnesc uh, acum pentru niște propuneri inițiale, dar și acolo le vine greu să vină cu idei pe simplificare. Însă iată, un uh, subiect important. Singura problemă cu textul este la punctul numărul 5, unde raportorul ia notă sau salută transferul acesta de la uh, Uh, subvenții la garanții sau împrumuturi. Bugetul european uh, devine din ce în ce mai constrâns, mai mic și da, în, pe viitor vom uh, depinde mult mai mult de garanții și de împrumuturi, dar nu cred că ar trebui ar trebui să nu mai oferim niciun fel de granturi. Pentru că, până la urmă, aceste mici proiecte, aceste mici IMM-uri n-ar mai depune dosarele pentru proiectele europene. Cam despre asta este vorba în bugetul european. N-ar trebui niciodată să excludem total posibilitatea IMM-urilor de a depune pe, uh, candidatura pentru granturi la nivel uh, scăzut. Mulțumesc! De parol. Nu mai sunt alte cereri de intervenție. Domnule raportor, doriți să interveniți? Aveți ceva observații? Raportorul, mulțumesc, domnule președinte. Doream să vă mulțumesc pentru observațiile făcute. Mă bucură faptul că aceste idei converg cu cele din avizul meu și uh, sunt de acord cu părerile dumneavoastră că trebuie să sporim finanțarea pentru sectorul IMM-urilor. Da, ne dorim asta. Aici apare o idee esențială în raportul meu, de fapt, și argumentul principal este că dorim să schimbăm subvențiile cu niște garanții. În așa fel încât să putem finanța mai bine acest uh, sector cu ceea ce avem la buget. Să subliniem de asemenea rolul ESI în acest uh, sector. 75 de miliarde la EFSI. E o sumă care poate fi majorată chiar în opinia mea și cred că ar influența major dezvoltarea sectorului IMM-urilor. Doresc în continuare să vă amintesc că puteți depune amendamente, dar nu avem nici uh, chiar atât de mult timp la dispoziție pentru asta, să nu uitați. Așa e, cum ați spus. Termenul de depunere a amendamentelor este 2 mai la ora 18. 28 aprilie, așa. 8 avril a 12 La ora 12. Votul la Comisia pentru Bugete va avea loc pe 23-24 mai și la Comisia Econ pe 13 sau 14 iunie. În ceea ce privește accesul întreprinderilor mici și mijlocii la finanțare, în această după amiază vom avea o serie de audieri și o dezbatere la care sper să participați. Dezbatere sugerată de colega noastră Riada. Je suis maintenant. Je donne la parole au rapporteur. Dau acum cuvântul uh, raportorului responsabil de un aviz privind raportul uh, de, din propria inițiativă privind politica externă și de securitate. Mie mi-ați încredințat um, această responsabilitate, așadar vă propun un raport uh, critic care exprimă regrete pentru că pune sub semnul întrebării credibilitatea și autoritatea Uniunii Europene. Noi afirmăm că avem o politică de securitate și de apărare comună, dar ce constat eu este că bugetul este foarte modest, 320 de milioane, deci 0,2% din bugetul Uniunii. Când vorbim de securitate și apărare, bugetul este de 0,2% din bugetul Uniunii Europene. Acest buget este subexecutat cu 96 uh, de milioane, adică am pus în aplicare două treimi din acest buget, care oricum este foarte modest. Ceea ce arată că avem cel puțin o lipsă de ambiție, o negare a realității, um, a realității europene acum când conflicte internaționale ne amenință securitatea chiar în inima Europei. Vreau să subliniez faptul că, pe lângă ambițiile militare de a combate um, pe cei care fac trafic de persoane în Marea Mediterană și acțiunea din Niger, unde bugetul a fost dublat, contribuția la misiunile civile din uh, PESC Reacția europeană la criza migratorie a fost foarte limitată și deci nu a făcut obiectul unei strategii reale. Mă miră de asemenea că în această perioadă de uh, precaritate bugetară, acum când cheltuielile militare au scăzut foarte mult spre deosebire de ce se întâmplă în alte regiuni ale lumii, statele membre par să nu-și dea seama cât de urgent este să facă economii de scară printr-o cooperare structurală permanentă, după cum se prevede în tratat, adică printr-o punere în comun a fondurilor pentru scopuri militare, e vorba de articolul 46 din TUE, salut um, crearea acestor grupuri tactice, battle groups, ale Uniunii Europene, dar vreau să denunț faptul că nu sunt, nu sunt utilizate. Sunt structuri mult prea complexe ca să fie operative și au um, o metodă de finanțare deficitară care pune în pericol însă și ideea de apărare europeană eficientă. Și în cele din urmă regret faptul că potențialul proiectelor de cooperare propuse de Agenția Europeană de Apărare nu este suficient exploatat de statele membre și îmi exprim îngrijorarea privind înghețarea bugetului agenției de către statele membre începând cu anul 2010 consider esențială folosirea comună a capacităților de cercetare în apărare pentru a se evita dublarea și pentru a se pregăti pentru viitor. Și salut crearea proiectului pilot al Parlamentului în acest domeniu și sprijin consolidarea lui prin mijloace adecvate în 2017. Adică mijloace care să meargă mai departe decât creditele pentru proiectele pilot și pentru acțiunile pregătitoare. Și cu acestea dau acum cuvântul colegului Gonzales. Unde sunteți? Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al... În primul rând, doresc să mulțumesc raportorului pentru un proiect de text excelent. Este concis, echilibrat și acoperă principalele elemente de avut în vedere aici. Comisia competentă pe fond poate fi mulțumită, la fel și a noastră, cu acest text. Trebuie însă să fim foarte prudenți, să vedem ce se întâmplă cu terorismul jihadist, cu migrația și cu provocările ce ne stau înainte. Uniunea Europeană trebuie să aibă suficienți bani la buget ca să fie alocați politicii de securitate și politicii externe. Mă bucură faptul că ați vorbit despre o cooperare permanentă. E un element uh, care ține de tratatul de la Lisabona, dar deocamdată nu am utilizat uh, aceste marje. Mă bucură și că s-a pus problema Mediteranei, mai ales după progresul recent care a fost înregistrat cu autoritățile libiene care au primit legitimitate de la ONU și care deja au uh, salvat viața a 13.000 de migranți. Vă rog frumos să faceți uh, trimitere și la fondul fiduciar. Fondurile fiduciare sunt fonduri care nu primesc suficienți bani de la donatori. Și apoi mai e și problema scrutinului parlamentar. Trebuie să existe un control ca să știm încotro curg banii. Va exista o reuniune comună AFCO și bugete cu privire la PESC și PESA. Deci voi formula poziția finală de-abia după această reuniune. Mulțumim. Domnul Zdrekovski are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport uh, foarte bun. Este un raport succint, dar foarte bun, pentru că ați identificat principalele provocări, principalele aspecte demne de menționat și îmi dau seama de un lucru. Acum, noi, Parlamentul European, am fost invitați la cea de-a noua întâlnire parlamentară uh, Asia-Europa, și împreună cu colegul Cernețchi, să știți că noi am reprezentat Parlamentul nostru și, bineînțeles că erau și parlamentari din alte țări europene și ne-am dat seama că în Mongolia, de pildă, nu suntem absolut de loc reprezentați la nivelul Uniunii Europene, pe când în insule Fiji avem o, re- o ambasadă. Și acolo, nu așa, ne prezentăm uh, ideile, uh, interesele. Uh, să știți că multe state membre își trimit oameni în Mongolia, de exemplu, pentru antrena, antrenarea, formarea trupelor. Germania face treaba asta, pe când noi nu avem o reprezentanță UE în Mongolia. Și atunci îmi pun întrebarea, ce se întâmplă cu acele achiziții comune de echipamente militare? N-ar trebui să facem asta împreună. De ce Republica Cehă, de pildă, ar trebui să achiziționeze niște echipamente uh, în condiții mult mai uh, puțin avantajoase decât Portugalia sau alte țări. Sunt țări care nu-și doresc o armată comună europeană, dar poate că ar trebui să se gândească cel puțin la o, o, o abordare uh, economică uh, a acestor cheltuieli. Se știe că țările sunt diferite, dar acest proces de raționalizare trebuie să continue și aceasta ar fi contribuția mea. Mulțumesc uh, foarte mult, dragă colegă. Claire Moody. Mulțumesc foarte mult și vreau să mulțumesc uh, raportorului. Politica PESC are o serie de capacități de tot felul politice, de apărare, economice și așa mai departe, care nu au fost până acum gândite împreună. Uh, și este clar că NATO poate fi uh, completat ca și activități pe anumite segmente. Este clar că capacitățile existente au fost uh, bine dezvoltate, însă nu suficient. Uh, trebuie să ne gândim și să fim realiști în legătură cu ce se poate obține cu această politică. Multe țări consideră că punerea în comun a resurselor ar fi o soluție din păcate, țara mea nu poate spune acest lucru, dar cu siguranță ar trebui să mergem mai repede și cu mai multă încredere atunci când ne desfășurăm resursele pe teren pentru a avea un impact maxim. Pentru că această abordare globală, completă, să meargă, trebuie să avem o abordare inteligentă să profităm de toată expertiza noastră în domeniul gestiunii crizelor și, bineînțeles, să ne sporim cooperarea între noi. Mulțumesc! Nu văd alte cereri de luare eh, la cuvânt. Mulțumesc colegilor care au eh, intervenit. Îi mulțumesc și colegului Gonzales Pons. Acesta ne-a spus ce importanță, importanța are misiunea navală a noastră în Mediterana. Și mă mai gândesc acum și la rolul eh, Frontex. Frontex Frontexul, de fapt, folosește capacitățile marinei italiene atunci când din Libia pornesc aceste embarcațiuni pe care le cunoaștem, Frontex și finanțarea sa, nu-i așa, ajută statele membre să-și acopere cheltuielile respective la cererea Frontex. Este, este ceea ce vreau să spun. Uh, în raportul meu, foarte pe scurt, de bună seamă și ce să spun, că am ajuns la capătul uh, retoricii și a prestidigitației, un buget extrem de modest pe care încercăm să-l întindem cum putem și revin la problema acelor battle groups, batalioane uh, tactice, care de fapt nu sunt mobilizate, deși ele există mobilizarea, uh, dacă ne gândim la sistemul Atena, este extrem de inechitabilă, inechitabilă pentru că marea parte a sarcinii revine statelor membre și atunci Consiliul trebuie arătat cu degetul și știm bine că el ezită. Și în aceste condiții, aceste efective nu servesc la nimic. Deci avem senzația că există uh, competențe, materie, în condițiile în care cetățenii noștri se întreabă ce face Europa. Au senzația că Europa este complet neputincioasă, ceea ce nu este o imagine prea strălucită și care dă apă la moară, bineînțeles, eurofobilor și altor populiști. Așadar, Cred că aceste întrebări merită să fie adresate și ar trebui să și primim răspunsuri de la Consiliu. Iar în ce privește achizițiile în comun, și aici mi se pare un subiect deosebit de important, s-a vorbit apoi și despre ambasade. Ni s-a spus că nu avem ambasade în vreo țară, în alta, însă vreau să vă spun un lucru, că aici, uh, la Comisia Bugetă, apar tot felul de uh, proiecte de achiziții imobiliare pentru serviciile de la SAE, la Tokyo, la Pekin și așa mai departe, ca și cum acești oameni nu pot să se gândească să economisească puțin banii respectivi și că totul se reduce la discuția legată de bugetul UE. Uh, Poate că depășesc pu- puțin suveranitatea națională, dar uh, când vine vorba de migrație, am văzut că anumite state membre au intervenit în Siria, au intervenit în Libia, au participat la declanșarea ostilităților care au dus la căderea unor regimuri, ceea ce a însemnat că s-a deschis până la urmă un hău care a permis șuvoiului de migrație să se manifeste la Lampedusa și în alte părți. Uh, tot așa, și în Siria, multe state membre sunt prezente militar. Uh, dacă americanii nu marșează, toată lumea se retrage și știm ce se întâmplă după noi, potopul. Deci eu am vrut să adresez niște întrebări, să lansez niște, niște căi de reflexie. Amendamentele pot fi depuse până pe 2 mai, la ora 18. Vom discuta la buget pe 23 sau 24 mai, iar uh, Comisia pe fond Comisia FET, care se ocupă de acest dosar, va vota pe 14 iunie. Și cum vorbim de voturi, trecem la voturi acum. Vă rog frumos să vă puneți cardurile de vot în consolele dumneavoastră. O să verificăm dacă totul funcționează așa cum trebuie. Votul este un vot de testare și am deschis, am deschis votul. Este un vot, bineînțeles, nul sau cum vreți dumneavoastră. Il manque encore quelques votants. Il y a 26 cartes qui ont été introduites et il y a 23 votants. Mai lipsesc niște votanți. 27, 28. Am închis votul, așadar.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 aveți puterea de a vota de a, de a, de a, da, de a, de a uh, vota trei persoane, dar sunteți patru prezenți, așadar că unul dintre dumneavoastră va trebui să nu voteze. E în regulă? Perfect. Primul text pe care îl votăm crearea pazei de coste europene. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 15 la 13. 14 a fost retras. Amendamentul 15 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Verificare. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 15 la 13 și o abținere. 19 a fost retrasă. Ajungem la 21. Pentru? Împotriva? Verificăm. Verificăm, un deschis votul. Votul s-a închis. 15 la 13 și obținere, textul se, articolul se adoptă. Amendamentul 21 uh, a fost respins, 22 pentru împotriva. Verificăm, verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 23 pentru împotrivă. Cred că s-a votat, dar o să verificăm. Deschidem votul. Votul s-a închis. Se adoptă 17 la 10 și 2 abținere. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă. Respins. 2 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Paisprezece la 14 în calitate. Deci este respins. 5. Amendamentul 5 pentru împotriva verificăm. Să deschizi votul. Votul s-a închis și se adoptă. 16 la 13. Amendamentul 26 pentru... A devenit caduc. Mă scuzați, spune președintele. Amendamentul 27. A, nu, și acesta e caduc. Do amendamentul 6 pentru... Împotrivă. Eu cred că se adoptă amendamentul 7 pentru... Împotrivă. Verificăm Votul s-a închis. Și este respins 13 la 12, 4 abține, amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 28 a, ah, nu. A devenit caduc. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 29 pentru. Împotriva. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Cu 17 la 11. Amendamentul 11 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă și se adoptă. Votăm textul cu apel nominal. Uh, votăm textul astfel modificat. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă cu 25 la 2 și două abțineri. Felicitări raportorului. Fondul fiduciar pentru Af uh, Africa, raportul doamnei Gardia Zaval. Compromisul 1, mai întâi. Cine este pentru compromisul 1? Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. Votăm tot textul cu uh, apel nominal. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu 25 la 4 și fără nicio abținere. Felicitări doamna, uh, doamnei raportor. Acum trecem la vorba de controlul registrului de experți de pe lângă Comisia Europeană. mă scuzați. Mă scuzați, spune domnul președinte. Nu. Doamna raportor uh, mi-a solicit, solicitat să discutăm, să votăm după aceea raportul său, însă îi dau cuvântul domnului Fernandes. De fapt, nu are niciun transfer de semnalat. Uh, iar domnul Depre poate să ne spună despre transferurile de la celelalte secțiuni. Domnule președinte, nicio problemă. Primul transfer de la Curtea de Cont Europeană are două aspecte. Un schimb de port uh, permanent AST8 transformat în AD5 în cadrul politicii Curții de Conturi și apoi 85.000 de euro, transfer de credit pentru a acoperi salarii, având în vedere salariul minim legal din Luxemburg, deci nicio problemă cu Curtea de Conturi. A doua solicitare este o solicitare comună a COR-ului și a CESE, 110.000 de euro și 200 de la CEUR și 290.000 de la CESE pentru a putea respecta cerințele în domeniul energetic și de performanță de mediu, ceea ce nu pune probleme, și pentru a lupta împotriva uh, caracterului vetust al anumitor instalații din aceste două clădiri. Nu văd niciun fel de obiecție, în orice caz eu nu văd nicio problemă aici, deci nu trebuie să votăm și dacă toată lumea e de acord, zicem să adop- că am adoptat aceste transferuri Dorește cineva să votăm aceste lucruri? Nu. Mi s-a transmis relativ târziu un text, se referă la cererea CESE, dar nu cred că asta e o problemă. În ciuda faptului că am primit uh, târziu această cerere. De fapt, am primit de la CS ceva și de la ce ore altceva, dar am zis să regrupăm pentru că este vorba de aceeași politică. Dar vă spuneam că formal vorbim, cererea de la CS ne-a pervenit târziu, însă nu votăm. Așadar, prin aprobare tacită, suntem de acord cu aceste transferuri. Trecem acum la raportul doamnei Trupel în ce privește controlul registrului experților, grupurilor de experți de pe lângă Comisia Europeană. Compromisul 1, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, Împotrivă. Verificăm la amendamentul 5. S-a închis votul. Se adoptă 15 la 11. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cu vot pe părți. Partea 1 pentru, împotrivă. Abțineri. Partea 1 se adoptă. Partea 2. Verificăm partea a doua prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 15 la 15. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 16 la 13. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 acoperă amendamentul 11 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 este retras. Nu știam. Votăm acum întregul text astfel modificat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Scrutin clos. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate. Felicitări raportoarei. Stimați colegi, am încheiat punctele de pe ordinea de zi. Ne vedem după amiază la ora 3 pentru o audiere foarte interesantă referitoare la finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Ședința se suspendă.